Raportul Arena este vorba despre impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale. Doamna raportor are cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Sistemul economic globalizat se bazează pe procese de producție fragmentate și de masă. Majoritatea produselor de astăzi vin din mai multe operațiuni făcute în cele patru colțuri ale lumii câteodată bine, altădată mai puțin bine. Complementaritate, cerere de nu resurse, materii prime care trebuie căutate, dar altădată situația este mai uh, gravă uh, mână de lucru ieftină, distrugerea mediului, evaziune fiscală. Operațiunile acestea sunt coordonate de întreprinderi internaționale prin intermediul unor parteneriate sau prin subcontractare multiplă. Uniunea Europeană uh, ca primul eh, importator și exportator de bunuri și servicii, trebuie să-și transforme politica comercială într-un eh, într-o pârghie pentru a putea să o folosească la nivel mondial în folosul tuturor, pentru a contribui la globalizarea mai corectă, mai echitabilă lipsa de transparență și doar la responsabil, diluarea responsabilităților duce la exploatarea lucrătorilor și favorizează competența, concurența neloială pe plan social, pe plan fiscal și pe planul protecției mediului. Raportul acesta arată că politica comercială europeană este criticată de cetățeni care cer o globalizare mai justă și mai transparentă. Raportul cere, deci, Comisiei să ia o serie de măsuri pentru ca lanțurile de valoare mondiale să fie mai responsabile și mai transparente. Vreau să citesc doar câteva măsuri de exemplu, includerea în acordurile comerciale a unui capitol care să se refere la dezvoltarea durabilă, care să fie obligatoriu și executoriu, care să combată frauda fiscală. Inițiative care vin din legislația privind mineralele din zonele de conflict într-un cadru obligatoriu, așa cum au fost ele menționate de OCDE sau înființarea unui sistem de etichetare care să garanteze un mod de producție care respectă normele internaționale ale mediului și ale muncii. Și a citat de exemplu, inițiativa Italiei de astăzi în ce privește etichetarea privind originea uh, roșilor care sunt produse așa cum trebuie. În raport mai apar multe alte elemente, cum ar fi inițiativa și rolul sectorului privat, preluarea nu, produselor la sfârșitul vieții. Raportul este fructul unor lungi negocieri între două negocieri. Cum să stăpânim globalizarea? Am găsit, cred, un echilibru foarte bun în căutarea unui obiectiv comun și anume comerțul să devină o unaltă a emancipării pentru toți un coleg spunea mai devreme și se refera la ce spunea Simon Veil. Căutarea compromisului trebuie să ne ducă la o soluție mai înaltă care decât poziția uh, specifică a fiecăruia. Raportul acesta ilustrează această cercetare. Mulțumesc raportorilor din umbră, domnului Roas, care este aici în sală, care a ne ajutat să găsim compromisurile care ne pot mulțumi pe toți și sperăm că vom fi mulți care vom vota mâine pe marginea acestui raport. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă! Să vedem. Domnul Kelly are cuvântul acum la Catch the Eye. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu mare atenție ce a spus raportarea și cred că, în mare, este o contribuție foarte bună. Ca membru al eh, Comisiei INTA, bineînțeles, mă interesează foarte mult comerțul, care este extrem de important. Uh, pentru că atunci când produci un bun vrei să-l vinzi și evident uh, Uniunea Europeană trebuie să facă acorduri uh, comerciale în toată lumea și asta are un impact pozitiv asupra economiei tuturor statelor membre. Este extrem de important, având în vedere că ne-au crescut exporturile cu 50% în ultimii patru ani, dar există probleme care trebuie să fie analizate și rezolvate în, la pachet cu alte probleme, așa cum a spus și raportoarea. Deci cred că soluția este să avem acordurile comerciale, dar să ne uităm și la dezavantaje și să ne consultăm cu actorii interesați pentru a ne asigura că orice aspecte negative sunt uh, minimizate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Caputo. președinte. La politica comercială. Mulțumesc, doamnă președinte. Politica comercială al Uniunii Europene, în special politica comercială internațională, reprezintă un mare motiv de îngrijorare, în special pentru uh, opinia publică. Avem CETA, iar CETA nu e un exemplu potrivit de politică comercială. Ar exista protecte în, în întreaga Uniune Europeană și uh, IMM-urile, uh, cel puțin asta a spus opinia publică, ar trebui să fie protejate. Uh, politica comercială nu ar trebui să ducă la o presiune sporită asupra IMM-urilor, nu ar trebui să fie incluse IMM-urile într-o competiție neloială cu companiile mari. Dar Uniunea Europeană trebuie să se asigure că aceste principii sunt respectate. Trebuie să lupte de asemenea împotriva dumpingului social sau de mediu. Competiția nu trebuie să fie neechitabilă, iar drepturile muncitorilor trebuie să fie protejate. Specificitățile trebuie să fie luate în considerare și, de asemenea, uh, excelența trebuie să fie respectată. Domnul Marias. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Acordurile comerciale ale au distrus uh, economiile țărilor uh, în dezvoltare și au deschis piețe în care vedem că lucrătorii sunt exploatați. Este absolut clar și a venit momentul să luăm niște măsuri. Trebuie să exercităm presiune asupra țărilor care produc acele produse. În primul rând, trebuie să adopte convențiile Organizației Mondiale a Muncii pentru a proteja lucrătorii. În al doilea rând, trebuie să avem o clauză de protecția a drepturilor omului și încă o clauză pentru protecția mediului. Și, de asemenea, nu trebuie să permitem utilizarea copiilor sau munca forțată. Cred că sunt instrumente necesare pentru a avea o înțelegere diferită a comerțului internațional. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Iacovcici. Aș dori să o felicit pe doamna Arena pentru acest raport excelent. Trebuie să fim deschiși. Uniunea Europeană are tăria morală de a stabili un lanț de valori pe planeta europeană. Nimeni altcineva nu poate face asta decât Uniunea Europeană. Cred că este un uh, semnal extrem de important pe care trebuie să-l transmitem atât în cursul acestei discuții cât și mâine la vot. Vreau să subliniez trei lucruri importante. În primul rând, exploatarea în multe țări a mâinii de lucru ieftine, foarte ieftine, prea ieftine Vreau să subliniez problema paradisurilor fiscale, a evaziunii fiscale și ale altor tipuri de fraude fiscale și distrugerea mediului în unele țări. Cu noi cu toții plătim prețul, pentru că Uniunea Europeană este cel mai mare donator și ajută țările în curs de dezvoltare cu care are acorduri comerciale de liber schimb. Cred că este un acord cuprinzător și vreau să-i mulțumesc, doamne Arena. Mulțumesc. Uh, se pare că am terminat deja acest uh, chestiar, așa încât îi dau cuvântul domnului comisar Caniete. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Vreau să mulțumesc Parlamentului European, Comisiei INTA și raportoarei doamna Arena pentru atenția, munca, timpul investiți în, uh, investit în acest raport. Comisia este de acord cu Parlamentul European în ceea ce privește Agenda 2030, atingerea obiectivelor uh, de dezvoltare durabilă. Acestea sunt uh, incluse în politicile Uniunii Europene, inclusiv uh, cele comerciale. CSR este responsabilitatea corporată socială a companiilor, este pusă în aplicare Uh, prin intermediul legislației europene în măsura posibilului. Însă să nu uităm că uh, aspectele legate de răspunderea socială a companiilor uh, sunt multe dintre ele voluntare. În ceea ce privește politica de investiții și politica comercială, o serie de noi acorduri ale Uniunii Europene conțin reguli de origine ce respectă până la urmă lanțurile valorice uh, pe care ni le dorim. De asemenea, protejăm uh, drepturile de proprietate intelectuală și uh, încercăm să combatem corupția în acordurile noastre. Uh, achizițiile, toate capitolele legate de achizițiile publice din acordurile noastre comerciale țin cont de aceste aspecte. De asemenea, acordurile noastre țin cont de regulile stabilite de către Organizația Mondială a Muncii. Cooperăm de asemenea cu OCDE în ceea ce privește uh, crearea de orientări, de due diligence și aplicarea acestora. De asemenea, încercăm prin intermediul dialogului uh, privind standardele în domeniul muncii și standardele de mediu să uh, promovăm ideea de răspundere uh, socială a companiilor în ceea ce privește calitatea de gen. Am încercat deja să facem multe, vom face și pe viitor mai multe. În, la conferința interministerială OMC din decembrie, spre exemplu, vom pune în discuție subiectul acesta și l-am pus deja în discuție cu partenerii cilieni în cursul negocierilor privind un acord uh, comercial. Încercăm uh, în uh, eforturile noastre alături de statele în curs de dezvoltare să promovăm toate aceste valori și principii principii. Încercăm de asemenea să ajutăm IMM-urile europene în ceea ce privește îmbrățișarea principiilor și valorilor legate de drepturile fundamentale și drepturile muncii. Încercăm să promovăm uh, principiile legate de sănătatea la locul de muncă, uh, munca forțată și munca copiilor în contextul lanțurilor de valori. Am purtat o serie de negocieri pe tema aceasta. De fapt, în momentul de față discutăm sau negociem uh, o serie de dispoziții în ceea ce privește jurisdicția uh, în contextul litigiilor cu o serie de parteneri uh, internaționali. Directiva din 2009, spre exemplu, cere companiilor europene cu mai mult de 500 de companii să ofere date cu privire la efectele uh, activităților lor asupra mediului înconjurător uh, în contextul luptei împotriva corupției, etc. Directiva cu privire la combaterea spălării de bani uh, Uh, stabilește o serie de noi, uh, sau noi responsabilități pentru uh, funcționarii diferitor sau angajații diferitor companii, angajații aflați în funcții decizionale, bineînțeles. Modernizarea acestui cadru va fi întotdeauna discutat cu Parlamentul European.